Astfel încheiem uh, prima parte a întâlnirii de astăzi. Continuăm acum cu uh, ședința comună cu Comisia pentru Transport. Îi mulțumesc uh, președintelui pentru că a fost foarte amabil și a așteptat să terminăm pentru că am fost puțin în urmă. mulțumesc pentru răbdare. Le mulțumesc colegilor din ambele comisii și vorbitorilor și părților interesate care au dorit să participe la această ședință astăzi. Această ședință se organizează potrivit uh, regulilor Parlamentului și va fi uh, și la ea vor participa ambele comisii este organizată de Comisia TRAN și Comisia ITRE. Vom organiza o audiere publică pentru conectarea Europei în ceea ce privește priorități, sinergii și finanțare Astfel uh, ne vom uh, concentra pe mai bună administrare a resurselor financiare și pe finalizarea infrastructurilor, proiectelor de infrastructură esențiale în ceea ce privește energia, uh, imobiliare și așa mai departe. Vom începe cu întrebări practice domnul Brian Simpson, uh, eu voi fi președinte pe prima parte și domnul Brian Simpson pe a doua parte. După cum am spus, îmi pare bine că ne aflăm uh, cu toții aici. Va exista timp și pentru vorbitori și pentru întrebări din partea membrilor comisiilor. Uh, vreau să vă spun că voi fi foarte strict în ceea ce privește timpul de vorbire. Îi voi ruga pe uh, cei care au de făcut prezentări să se rezume la 10 minute, apoi vom avea timp limitat pentru întrebări și răspunsuri, pentru că avem doar 20 de minute în total. Membrii vor avea doar câte un minut pentru vorbire. Trebuie să pună întrebări foarte precise. Vom începe cu Mark uh, Bayer, care ne va spune despre proiectul Project Bonds. Financing. Sorry. Morning. I'm here today. Bună dimineața! Voi vorbi despre sursele importante de finanțare care există pe piața europeană și care nu sunt folosite cum trebuie pentru finanțarea infrastructurii. Și mă refer la investitorii în obligațiuni care au fost absenți de pe piață. Această piață a fost folosită în Europa atunci când uh, s-a produs criza, piața s-a prăbușit însă și a dispărut, au intervenit băncile. Acum uh, piața bancară uh, începe să se retrage din cauza cerințelor privind uh, lichiditățile potrivit regulamentului Basel III. Există piețe de scară largă la nivel investitorilor, care nu sunt însă folosite pentru infrastructuri în Europa. Există probleme fundamentale pe care trebuie să le abordăm. Ele sunt foarte specifice. Astăzi nu voi vorbi despre probleme la nivel uh, înalt, ci despre unele detaliate. Care sunt uh, problemele privind obligațiunile? Care sunt problemele investitorilor? Sunt uh, probleme cu care uh, ne, părțile implicate se confruntă zilnic. Piața obligațiilor nu poate fi accesată pentru proiecte și este o problemă foarte mare. Este nevoie de un capital foarte mare pentru a avea acces, pentru ca investitorii să cumpere obligațiunile, deși unele bănci oferă finanțare pe termen lung, uh, criteriile sunt foarte complexe. Pe piața de astăzi, finanțarea băncilor este din ce în ce mai scumpă și există riscuri de refinanțare importante pe piață. Și astfel se pot produce alte baloane de săpun de care nu avem nevoie, cel puțin în următorii 50 ani. Soluția la această problemă este ca uh, cei ce doresc să împrumute să poată beneficia de capitalul de pe piață ce nu este folosit pentru a avea acces la finanțare pe termen lung, finanțare fixă să, uh, și să reducă costurile. Raționalizarea acestui proces este necesară pentru că altfel uh, uh, debitorii nu se pot implica. E o problemă bine înțeleasă pe piață, dar poate nu înțeleasă de dumneavoastră aici, dar eu sunt uh, implicat și o înțeleg foarte bine. Este... Mm, oamenii sunt, uh, sunt foarte îngrijorați, părțile implicate sunt îngrijorate în ceea ce privește tranzacțiile unice care nu oferă informații, raportare și nu le reflectă interesele. Soluția la aceste probleme este simplă, cel puțin din perspectiva mea. Este nevoie de o structură a tranzacțiilor de executare, de supraveghere, raportare făcută pentru investitori, pentru ca aceștia să poată să uh, cumpere și să tranzacționeze aceste obligațiuni. Există, cre- trebuie să existe credite specifice pentru proiecte, chiar și în împrejurări uh, dificile. E nevoie de, de pachete, uniforme, de credit care să fie aplicate. Este nevoie de raportare standardizată, investitorii să primească rapoarte standard, uh, trimestriale. Trebuie să existe și platforme uh, adecvate pentru comunicare și raportare. Aveți aici uh, un slide ce descrie o tranzacție care pare dificilă, dar este una din cele mai simple existente pe piață la roa actuală și vedeți uh, problemele și soluțiile pe care le-am enumerat și încercăm, am încercat să găsim soluții la problemele despre care v-am vorbit. Este o structură de capital numită Zidul lui Adrian. Am lucrat cu uh, BEI în uh, uh elaborarea acestei structuri. Există tranzacții cu risc scăzut pe piață și tranzacții cu risc crescut. Investitorii reali care cumpără obligațiuni trebuie să să reflecte ambele sectoare în ceea ce cumpără. Altfel nu vor cumpăra obligațiuni. După cum vedeți, din perspectiva noastră există multe tranzacții care sunt uh, încadrate în sectorul uh, cu risc scăzut și tranzacții care parțial se regăsesc în sectorul cu risc înalt. Și modul în care abordăm cele două riscuri se reflectă în structura pachetelor de obligațiuni și credite. Există unele probleme cu uh, inițiativa privind uh, obligațiunile, finanțarea prin obligațiuni. Ele sunt eficiente pentru proiecte de uh, amploare. Riscul de proiecte este unul mare pentru investitori și este foarte costisitoare vânzarea de obligațiuni unde nu s-au demonstrat eficiența proiectelor. Și riscul suveran este o problemă, nu doar pentru condiția financiară, ci și pentru uh, abilitatea de a putea uh, vinde obligațiuni. Una din principalele probleme în uh, Europa este uh, legată de regulile pentru achizițiile publice, care nu prea sunt uh, eficiente în tranzacțiile, tranzacțiile cu obligațiuni. De asemenea, aplicarea uh, costurilor uh, punitive este o altă problemă. Crește costul finanțării pe termen lung în Uniunea Europeană pentru proiectele cu risc scăzut. Pare paradoxal că proiectele la scară largă pot uh, suferi din cauza uh, riscului crescut. În concluzie, există uh, posibilități importante de finanțare în Uniunea Europeană și este legată de fondurile de pensii și administratorii de active. Doar prin accesarea acestor investitori se poate obține uh, finanțare, dar ei nu doresc să cumpere uh, obligațiuni în mod normal, nu prea vor să acorde împrumuturi. Aceste obligațiuni pentru proiecte trebuie să conțină toate uh, consolidările de credit despre care am vorbit, să includă lichidități, pentru că acesta este preocuparea investitorilor. Odată ce s-a încheiat o serie de tranzacții, atunci accesul la finanțare poate fi accelerat. Inițiativa privind uh, obligațiunile, finanțarea prin obligațiuni, este necesară pentru ca piața să progreseze. Dar va fi nevoie și de o sursă privată de finanțare, pe lângă um, finanțarea BEI, pentru că există o nevoie masivă de finanțare a infrastructurii în următorii ani în Europa. Grazie per l'intervento e anche per il rigoroso rispetto. Mulțumim, domnule Byron. Mulțumim că ați respectat și timpul de vorbire. Îi dăm cuvântul acum domnului Del David Haldern, consilier la Consiliul Energetic European. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Vreau să vă vorbesc astăzi despre finanțarea infrastructurii energetice și rolul autorităților de reglementare în infrastructura de finanțare. Rol care, rol care mi se pare foarte important și care trebuie să fie văzut în contextul instrumentelor financiare propuse în Facilitatea Conectarea Europei și uh, susținerea comunitară pentru proiecte, o propunere uh, pe care tocmai o dezbateți în Parlamentul European. În primul rând, din punct de vedere istoric, infrastructura energetică a fost plătită prin taxe de utilizare a rețelei. Utilizatorii și uh, plătesc tarifele și, bineînțeles, după aceea consumatorii plătesc operatorii. Ceea ce înseamnă că siguranța companiilor din contractele cu consumatorii care plătesc tarifele um, implică o asigurare destul de mare că își vor recupera banii și un risc scăzut. Acest proces a funcționat foarte bine în trecut, a finanțat uh, construirea de infrastructuri în Europa, însă astăzi apar noi provocări. Criza financiară, schimbarea climatică și noi preocupări legate de securitatea furnizării, care necesită mai multă infrastructură în Europa pentru a avea o piață de energie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Majoritatea finanțării necesare pentru infrastructura energetică în viitor va proveni din acest tip de aranjamente bazate pe tarife de utilizare. Bineînțeles că vrem să facilităm accesul investitorilor la formele cele mai eficiente de finanțare și ca autorități de reglementare salutăm propunerile de a se folosi uh, metode mai inovatoare de finanțare. Însă, în context, dacă examinăm finanțarea directă comunitară sugerată pentru energie, 9,1 miliarde de euro, această sumă pare mare, însă în contextul sumelor necesare de fapt, suma este mică. Sigur că ar fi o sumă mare pentru mine sau pentru orice alte persoane, însă în contextul necesităților de energie ale Europei este o sumă insuficientă. Bineînțeles, odată ce investim în infrastructură, trebuie să vedem cine va plăti. Din perspectiva autorităților de reglementare, beneficiarii ar trebui să fie cei care plătesc. Așadar, consumatorii care beneficiază de prețuri mai scăzute de pe urma unei investiții în infrastructură și atunci ei ar trebui să fie cei care plătesc s-ar putea ca aceasta să nu fie țara în care s-a construit infrastructura respectivă și trebuie să ne asigurăm că vor exista mecanisme pentru ca costurile de infrastructură să fie plătite în mod corect de cei care beneficiază de pe urma lor. S-ar putea să existe anumite beneficii care să uh, fie simțite de toți consumatorii, de, de exemplu reducerile de uh, emisii. Dacă investițiile duc la uh, reducerea emisiilor, toate investițiile din Europa vor beneficia, nu doar structura respectivă. Și, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că mecanismele de plată alocă costurile în mod corect. Este un rol pentru agențiile de, reglement, de autoritățile de reglementare și ne bucurăm că am primit acest rol. Acestea fiind spuse însă, în anumite cazuri, Există proiecte bune, cu beneficii clare, care nu sunt realizate, pentru că riscurile sunt înalte și nu există suficienți beneficiari care pot să poată să plătească. Se vede acest lucru în estul Europei, în sud-estul Europei, unde piețele nu sunt atât de dezvoltate ca în alte zone din Europa ceea ce, bineînțeles, ne aduce la gestionarea riscului de investiții. Riscului de investiție. Adică, cum se poate decide care proiecte dintre numeroasele proiecte prezentate sunt cele care merită să fie susținute și necesită susținere pentru a uh, reuși. În acest proces de selecție, uh, facem așa fel încât proiectele rapide și autofinanțate să fie întârziate atât timp cât încercăm să împiedicăm întârzierea proiectelor atâta timp cât decidem care sunt proiectele uh, care se califică. Putem să introducem stimulente de reglementare. O abordare este de a permite consumatorul, consumatorilor, în anumite cazuri, să preia riscul de la investitori. Un risc uh, existent aici uh, sunt, îl reprezintă excepțiile uh, de acces al părților terțe. Un alt mecanism reprezintă stimulentele de reglementare prin care un investitor obține o dobândă mai mare prin obținerea anumitor obiective, accelerarea anumitor tipuri de investiții, Uh, muncă de calitate, dacă se accelerează investiția, atunci rata dobânzii va crește. Însă, dacă nu se îndeplinesc obiectivele stabilite, poate rata dobânzii, dobânzii uh, va scădea. Există multe modalități în care aceste stimulente pot fi um, gândite pentru a stimula anumite comportamente. Nu există niciun aranjament care să fie potrivit pentru toate proiectele. Noi considerăm că gestiunea riscului trebuie să fie făcută pe fiecare proiect individual. Considerăm că acest lucru este atribuția autorităților de reglementare care au primit prin cel de-al treilea pachet independență în acest sens. De aceea ne preocupă faptul că liniile directoare obligatorii în legătură cu stimulentele ar putea fi stabilite de comisie sau chiar prin comitologie în versiunea actuală a acordului. După ce v-am explicat uh, felul cum funcționează cadrul de reglementare în cel de-al treilea pachet, cum se poate încuraja investiția, pot exista și alte modalități prin care cadrul de reglementare nu va fi adecvat. Dacă ne uităm cum hotărâm care proiecte necesită măsuri suplimentare, putem face o analiză cost-beneficii pentru a hotărâ în mod cuantificabil anumite criterii anterioare este foarte important să existe claritate în procesul decizional pentru a fi foarte clar care pro- proiect uh, este o prioritate și care merită susținere. Astfel, un proiect poate să uh, treacă uh, foarte rapid la faza de investiție înainte de a trece prin toate fazele de evaluare. Dacă beneficiile sunt clare Însă dacă există dubii în legătură cu viabilitatea proiect, de finanțare a proiectului, trebuie să ne gândim dacă vor apărea uh, măsuri suplimentare legate de, vor fi necesare măsuri suplimentare legate de finanțarea comunitară. În acest caz, trebuie să ne gândim ce proiecte cad în ce categorie. În concluzie, autoritățile de reglementare susțin necesitatea de a accelera investițiile Bineînțeles că a, urgentizarea permiselor este susținută, avem nevoie de criterii clare pentru a identif- identifica proiectele energetice și uh, de finanțare suplimentară. Proiectele care nu ar trebui să fie selectate sunt proiectele care sunt viabile comercial și care vor uh, înregistra un profit în orice caz acestea nu trebuie să fie întârziate mai mult. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Helder. Are acum domnul Givach, uh, șeful de servici la montaje gestion de grand projet. Vă mulțumesc. Vă voi prezenta foarte rapid experiența căilor ferate franceze um, în câteva proiecte recente printr-o serie de proiecte de amploare prin care căutăm să pentru care am încercat să obținem finanțări sau prefinanțări private în condiții asupra cărora voi reveni având la dispoziție două scheme diferite și voi încerca să vă explic când folosim fiecare, fiecare schemă. Vă fac o prezentare generală a proiectului care se află în portofoliul nostru acum, din patru contracte pe care le-am lansat în, între 2007 și 2008, avem trei deja semnate și ultimul care, a cărui semnare este iminentă. Aceste patru proiecte, din aceste patru proiecte, trei privesc noi linii de în viteză înaltă. Este vorba de investiții mari, prelungirea liniei între Tur și Bordeaux cu în jur de 300 de kilometri Uh, sub formă de contract de concesiune. Celelalte contracte sunt sub formă de contract de parteneriat în funcție de disponibilitate, în special primul contract, uh, proiectul GSM Rail, a fost semnat în martie 2010. Este vorba de o componentă a sistemului interoperabil Artemis. Atunci când se va încheia și contractul pentru Montpellier, vom vorbi de 15 miliarde de euro ca portofoliu. Toate aceste uh, sume sunt prefinanțări private Uh, tip contract de parteneriat. Diferența, există mai multe diferențe esențiale care țin de abordarea transferului, transferării riscului. Într-un contract de parteneriat, titularul contractului este remunerat pentru punerea la dispoziție a infrastructurii care este construită și Uh, după aceea întreținută. Odată ce realizăm un proiect, uh, legătura Mont-Seren sau prelungirea până la Montpellier, riscul uh, legat de trafic rămâne la gestionarul rețelelor nu este uh, la fel ca și schema de concesiune în care riscul de, legat de trafic este transferat. Este un fel de pariu pe care îl facem, capacitatea de a avea o concesiune feroviară cu un, un transfer de risc feroviar și un risc care este mai puțin cunoscut decât traficul, traficul auto, unde concesiunile sunt transferate direct clientului, clientului final. Există în cadrul aeroporturilor există un intermediar în, între cli, operator și clientul final și anume operatorii de transport. Aceste diferențe de concepție în, nu sunt foarte numeroase. O altă diferență esențială constă în faptul că în cadrul unui, unei concesiuni avem o investiție privată însoțită de o concesiune. Încă este posibil să se facă o concesiune fără subvenție în cazul uh, autostrăzilor, însă este foarte dificil în cadrul feroviar. Însă, pe de altă parte, dincolo de subvenția investiției adusă, concesiunea în mod normal se echilibrează de la sine prin tarifele introduse pentru utilizarea infrastructurii. În cadrul contractului de parteneriat avem o schemă diferită, există un cost de prefinanțare, costurile sunt susținut, sunt uh, suportate de investitori din fonduri proprii, nu uh, constituie debite, așadar uh, rambursarea are loc de-a lungul contractului. Prin această schemă înregistrăm un transfer optim de risc spre actorul care este dispus să și îl asume, după cum vedeți în tabel, riscurile de, destul de mari sunt riscuri destul de mari sunt asumate de către sectorul privat. Există câteva riscuri reziduale în ceea ce privește procedura de atribuire a contractului, rămân publice, însă majoritatea riscurilor sunt transferate sectorului privat cu diferențele pe care le vedeți aici între aspectele de parteneriat sau de concesiune, unde riscurile de concesiune și de trafic rămân publice în cadrul unei scheme de contract specifice. Pentru a ilustra, am inclus aici schemele de finanțare pentru două proiecte linia între Tur și Bordeaux și linia în, din Bretagne pe de Loire. Am omis disting, diferențele pe care le-am eh, am introdus distincțiile menționate. Apar aici fondurile proprii și debitele în cofinanțare și majoritatea costurilor sunt uh, taxe intercalate referitoare la întregul proiect. se rémunère sur les péages que payent les concessionnaires euh, sunt responsabili pour taxa pe care o plătesc operatorii utilizatori de infrastructură. Este o schemă bine cunoscută până la punerea de dispozi- la dispoziție a structurii. Se beneficiază de uh, clientul public uh, în perioada de prefinanțare. Există așadar finanțarea publică, însă o titularul contractului are dreptul să perceapă anumite redevențe, anumite sume ca rambursare a sumelor care au fost avansate în procesul de concepție și construcție. În cele două forme de contract pe care le utilizăm, am încercat să le bazăm pe uh, criterii de performanță. Uh, scheme de parteneriat, scheme de disponibilitate, avem și o ghidare a performanței prin contracte de concesiune uh, care țin, în care caz vorbim despre specificările tehnice ale contractului. Închei printr-un ultim punct care nu privește proiectele tehnologice sau alte proiecte care au fost gândite pentru scheme contractuale de finanțare mai mult sau mai puțin asemănătoare. În, atunci când vorbim de, de liniile de viteză înaltă, există o valoare social-economică pentru aceste trenuri Uh, comparativ cu traficul aerian, pentru că există o relație directă între oferta de transport care permite viteza înaltă și numărul de persoane care utilizează acest serviciu spre deosebire în defavoarea traficului aerian. În cazul liniei Paris-Bordeaux am ajuns la jur de 60% din piață. Vrem să ajungem la 90-95% asemănător procentului care uh, există acum între Paris și Lyon, unde uh, piața feroviară beneficiază de 95% din uh, utilizarea, 95% din traficul între cele două puncte. Și se uh, va ajunge posibil chiar la eliminarea uh, conexiunii aeriene pentru că nu vor mai exista clienți. Vă mulțumesc și aștept întrebări. Grație. Mulțumesc. Am terminat uh, primul grup de prezentări. Acum deschid dezbaterile. Vreau să întreb Domnul raportor, doamna Vălea, doamna Sender, doriți să interveniți? Mulțumesc uh, tuturor celor care au uh, făcut uh, prezentări aici. Domnul Bajar, dumneavoastră ați vorbit despre fonduri disponibile uh, care pot să financeze fonduri de pensii, societăți de asigurare, etc. Despre ce vorbim? Despre ce cifre vorbim aici? Care este volumul vizat? Mi se pare puțin abstract momentan. Foarte bine, odată ce avem toate aceste elemente ale puzzle-ului, uh, atunci apare piața și atunci este într-adevăr interesant de văzut ce se va întâmpla. Domnule Haller, dumneavoastră reprezentați uh, firmele mari, companiile de electricitate. Într-adevăr, ați spus și dumneavoastră că acum se pune problema infrastructurilor viitorului în materie de energii alternative. Uh, noi modalități de transport, mașina sau autoturismul electric, uh, tot ce înseamnă reducerea drastică a uh, dioxidului de carbon, etc. Deci o serie de alternative. Asta face parte din propria dumneavoastră reflexie, pentru că ne spuneți că dacă din punct de vedere comercial lucrurile sunt în regulă, nu are sens să acționăm Uh, piața oricum este în uh, plină dinamică și va trebui să răspundem noilor așteptări ale consumatorilor. Apoi, care este efectul multiplicator al fiecărui euro investit și care este valoarea timp mă adresez domnului Guiavarș, în ce măsură putem să cuantificăm aceste lucruri încă vine vorba de îmbunătățirea infrastructurilor. Aceste contracte pe care le propuneți accelerează lucrurile sau din potrivă le lungesc? Mulțumesc! Domnul Riche. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, nu vreau să răpesc prea mult timpul. L-aș întreba pe domnul Bayer, care reprezintă finanțele, niște lucruri. Sunt mai multe lucruri legate de acea înțelegere între ghilimele uh, uh, care poate să existe sau nu între operatorii de rețele și lumea finanțelor. Ați pus accentul pe importanța clarității, vizibilității proiectelor, proiecte de infrastructură care de multe ori sunt percepute în mod negativ de către piețele financiare și asta duce la anumite neîncrederi. Este clar că trebuie să înțelegi cum funcționează lucrurile ca să poți să te lansezi. Și apoi, în ce măsură se pot calcula procentajele necesare de fonduri publice, de bani publice, publici, variabili în funcție de diferitele operațiuni pentru a atrage într-adevăr această încredere din partea operatorilor privați. Cine face acest lucru? Ce autorități pot să transmită operatorilor care sunt necesitățile și care ar fi raportul între fondurile publice și cel privat, care ar fi acest cocktail. Care este conținutul său? Și îl întreb pe domnul Ghivaci un lucru. Când vine vorba de participare, care este atractivitatea acestor proiecte pentru sectorul privat. Ea este legată de criteriile de performanță în materie de realizare și monitorizare a proiectelor. Cred că acele taxe, sume pe care, care pot fi percepute sunt legate de o performan- performanță medie. Cred că ea poate fi totuși, uh, putem ridica ștacheta mai sus. Și aici mă leg și de o întrebare mea de mai înainte. În ce măsură poate fi evaluată această performanță, această realizare performantă a proiectelor de infrastructură? în ce măsură autoritățile publice au capacitatea de a face o astfel de analiză a performanței și pot să propună în contrapartidă uh, perceperea, rambursarea unor sume. Și bineînțeles că dacă evaluarea este una proastă, atunci aceste sume sunt modificate. Pentru că este clar că aici avem mai mulți actori, pe de o parte piețele libere, financiare, asta pe partea privată și financiară, și pe, la celălalt capăt autoritățile, modul în care ele pot să evalueze performanță. Cred că asta ar fi dezbaterea și, în sfârșit, credeți dumneavoastră că putem, există un mijloc de a evalua, într-adevăr, proiectele și performanța acestora. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Vălean. Uh, thank you, Chair, and thank... Mulțumesc! Doamnă președinte, mulțumesc tuturor celor care au făcut prezentări foarte intervenții foarte interesante. Domnule Bayer, foarte pe scurt, credeți că va funcționa ceea ce ne propuneți? Pentru că deseori se spune că banii privați nu merg întotdeauna acolo unde trebuie și în orice caz nu în direcția dorită de banii publici sau de autoritățile publice. A doua întrebare. În ce măsură riscul uh, acoperit de BEI poate fi un instrument care poate fi folosit de investitorii privați pentru a finanța infrastructuri. Și, în al treilea rând, dacă avem două companii care acționează într-un astfel de proiect, cum se va întâmpla ca să uh, putem să spunem că există un proiect, unul pentru fiecare sau un proiect comun, iar obligațiunea ce va acoperi? Proiectul comun sau doar o parte din activitățile desfășurate? N-am înțeles foarte bine și aș aprecia o răspuns. Pentru domnule, domnul uh, Halvern, dumneavoastră ați vorbit despre priorități de atunci când vom avea o astfel de listă, e vorba de cele proiecte de interes comun, nu toată lumea se va regăsi în această listă. Uh, unii vor, uh, vor aprecia prezența pe lista unor proiecte comerciale, alții alte proiecte. Unele sunt mai ușor, altele mai puțin uh, ușor de finanțat pe, de piețe știm bine sau vedem în ce măsură aceste priorități vor influența piața acestor investiții și poate chiar va distorsiona uh, piața respectivă. Pentru că în funcție de unde te plasezi în această listă de priorități, asta poate să uh, influențeze soarta proiectului pe piața respectivă. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Cu aceasta am terminat uh, runda de intervenție a raportorilor. Acum avem încă 18 minute la dispoziție. Avem uh, nevoie și de timp pentru a pune întrebările, pentru a primi răspunsurile și fiecare va putea să beneficieze de două minute jumătate pentru a răspunde. Da, am ascultat multe argumente. E greu să acoperi tot într-un minut, dar asta e viața. Aș face pe scurt patru observații. De ce avem nevoie? Avem nevoie de proiecte clare, cu un plan de afaceri cât se poate de limpede în ce privește investiția și profitul scontat nu trebuie să ne, să ne ocupăm de granturi. Am dat 4 miliarde fără să așteptăm ceva în schimb. Apoi trebuie să avem un sistem uh, de finanțare raționalizat. Avem 50 de miliarde la CEF, cu o parte din acești bani proveniți de la FEDER 10, iar restul de 40 care vin din altă parte, dar avem nevoie de o infrastructură care să ne permite să fim competitivi, iar la acordurile de parteneriat acestea trebuie să fie cât se poate de clare și de normale. Eu, dacă sunt responsabil de un proiect, și mă uit la sistemul de concesionări și dacă mi se propun aceste obligațiuni de proiect, trebuie să știm foarte clar ce înseamnă acestea. Companiile care dezvoltă infrastructuri și intră pe piață se uh, uită la anumite lucruri, iar Europa trebuie să fie mult mai performantă în ceea ce privește uh, atitudinea față de aceste piețe financiare. Dacă nu, nu vom ieși din criză. Mulțumesc foarte mult! Infrastructurile sunt importante și infrastructurile de clădiri sunt foarte importante pentru că ne duc mai multe locuri de muncă. Mai mult decât atât, vom avea o valoare adăugată suplimentară pentru diferite alte sectoare. Am o întrebare pentru domnul Ghivaș. Ne-ați arătat ce experiență aveți și vreau să vă întreb ceva legat de întreținere, mentenanță. Cine se ocupă? Ați spus că operatorul este responsabil de acest aspect, dar cât? Câtă vreme? 10, 15 ani? Apoi, domnule Haller, n-ați vorbit despre energie, dar vă gândiți aici și la energiile regenerabile? Ar putea fi ele uh, eligibile? Știm că vorbim aici de o sumă de numai 9 miliarde. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Mulțumesc. Pe hârtie, sau mai bine zis pe planșe, toate arată superb. Însă, care este probabilitatea ca aceste lucruri să se și întâmple în realitate? Suntem uh, într-o vreme marcată de presiuni politice și bugetare și nu știu cum putem să rezolvăm și aceste lucruri. Aș avea o întrebare către comisie. În ce măsură sau care ar fi trebuit să fie raportul de finanțare public-privat al acestor proiecte de transport și infrastructuri de transport, mai bine zis? Care au fost învățămintele care au fost uh, trase, mai ales când vine vorba de agenția TNT? Au existat dificultăți, pentru că nimeni nu știe care sunt prerogativele și competențele. Avem o autoritate consultativă, dar de fapt vorbim momentan numai despre autorități publice în acest uh, sector? În ce măsură putem să atragem sectorul privat pentru investiție? Vorba de miliarde în joc. Mă bucur că vă gândiți aceste lucruri, dar în practică, în mod concret, cum se vor rezolva toate aceste probleme pe care le avem încă de pe acum privitoare la finanțare? Urmează domnul Weber. Mulțumesc. Eu cred că ce ne-ați propus este posibil, dar e, va fi greu să, să, să punem în practică aceste lucruri. Domnule David, ați spus că e vorba de 9 miliarde de fonduri europene de amortizare din cele 50 de miliarde prevăzute pentru mecanismul de interconexiune energetică. Ați spus că nu vedeți probleme cu aceste cifre, însă pentru a lansa programe în materie de rețele energetice, mie mi se pare că e vorba de sume insuficiente, în orice caz mici. Și atunci, care ar fi efectul de pârghie pe care contați pentru ca, într-adevăr, lucrurile să poată să fie uh, demarate? Domnule Ghivarș, ați vorbit despre 37 de miliarde capital de amortizare care să încurajeze statele, dar și persoanele private pentru a investi în căile ferate. Și în acest context, ni se spune că fiecare milion cheltuit pe plan european în acest sector ar genera 5 milioane investiții din statele membre și 20 de milioane din sectorul privat. Vi se pare că sunt cifre fiabile și au vreun sens? Mulțumesc, domnul de Grandes. Grazie, il collega Kramer. Kramer? Ja, wir haben ja Erfahrungen. Mulțumesc. Avem o oarecare expertiză în domeniul parteneriatelor public-privat. Am vorbit cu liniile ferate elvețiene. I-am întrebat ce cred și ne-au spus riscul e prea mare, niciodată nu vor exista investiții private. Și dacă ar fi așa de rentabile, nici nu avem nevoie de altcineva. Am văzut ce s-a întâmplat cu finanțarea privată tunelul sub canalul Mânecii, iar la Berlin trebuia să construiască un nou aeroport privat la început, trebuia să fie. Însă s-a pus întrebarea legată de marjele uh, reclamate, 13%. Trebuiau ca lucrurile să stea așa cum trebuie să fie uh, să fie rentabile, etc. Și coaliția care gestionează orașul Berlin a spus până la urmă nu, stop, luăm, preluăm noi frâiele. Care este experiența dumneavoastră? Care sunt proiectele fruntașe? Care au funcționat? Care sunt rentabile? Atât pentru partea privată cât și pentru partea publică. Mulțumesc. Domnul Mulțumesc. O întrebare pentru domnul Haldern ca și autoritate de reglementare. Credeți că merită sau e bine să, să investească bani publici în infrastructura pentru gaz natural? În măsura în care aceasta este un monopol, iar pachetul energie încă nu beneficiază de acele derogări în anumite țări. Asta va spori uh, profiturile celor care se află în situație de monopol. Domnul Bayer, domnule Bayer, o întrebare legată de obligațiunile de proiect. În ce măsură acestea vor putea să fie folosite în țările, să zicem, cu risc mai mic acolo unde avem o anumită structură a fondurilor de pensii. În ce măsură peste 10 ani vom putea să spunem că folosim aceste proiecte, obligațiuni de proiect și unde, în ce anumite țări? În ce țări anume? Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu știu cine poate să răspunde la această întrebare a mea și, din păcate, n-am venit de la început. Dar trebuie să ne gândim în ce măsură există anumite rețineri în, aceste, în investirea în aceste infrastructuri. Cum poate fi depășită această situație? Am văzut uh, ce s-a întâmplat cu proiectele uh, TEN uh, și cu liniile ferate de mare viteză. Știm bine că când vine vorba de implementarea acestor proiecte, de multe ori acestea suscită neîncrederea și chiar opoziția din partea populației, sunt de multe ori uh, chiar um, opinii contrare, chiar dacă, până la urmă, aceste proiecte generează bogății și aduc avantaje. Din experiența dumneavoastră, ce puteți face încă înainte de a demara un astfel de proiect pentru a câștiga uh, inimile, inimele, pentru a preveni aceste opoziții? Comisia, ce autorități pot să prevadă și să poată să preîntâmpine opoziția la aceste proiecte? Aveți cumva ideea, o idee despre ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în cazul uh, Franței cu rețelele de TGV și în ce măsură opoziția exprimată a fost contracarată? Sau i s-a răspuns mulțumesc. Doamna Lichtenberg urmează. Mulțumesc. Nu avem mult timp la dispoziție, deci foarte pe scurt, dacă îmi permiteți. În primul rând, investitorii privați. Cum reacționează ei la costurile ridicate care se regăsesc în ziua de azi, fie că e vorba de uh, cai ferate și de alte tipuri de infrastructuri. Cum reacționează investitorii deci la aceste costuri sporite. Și apoi, criterii cum ar fi uh, evaluarea de mediu, cum aceste lucruri sunt ele luate în calcul în evaluarea proiectelor. Cred că a existat un studiu legat de parteneriatul public-privat, un studiu de la Comisie și în acel studiu se spunea că pentru proiectele lungi desfășurate pe timp îndelungat, e greu uh, să ai un parteneriat public-privat, că acest parteneriat public-privat este mult mai adaptat pentru, mult mai bun pentru proiectele pe termen mai scurt. Încă se mai aplică această regulă sau nu? Și în ce măsură astăzi putem să spunem că suntem gata să investim public-privat în proiectele pe termen lung? Și apoi investiții private. Ce înseamnă acest lucru? E vorba de investitori instituționali. Cine sunt ei? Sunt investiții private, uh, structuri private, poate că sunt autorități regionale, locale. Și încă, o, încă un lucru. Este oare potrivit astfel de parteneriat pentru proiectele despre care vorbim aici? Ați, aveți exemple, într-adevăr, sau până acum vorbim doar așa mai mult, teoretic? Euh, rapidement. Euh, euh. Mulțumesc. Anumite experiențe au existat în Europa. Putem lua și proiectele ITER sau Galileo, cel de sub canalul Mânecii, um, care au costat de 4-5 ori mai mult decât se prevăzuse. Astăzi ne punem problema rentabilității, dar suntem conștienți că uh, stat, statutul, eh, statutul finanțării publice ne obligă să căutăm alternative. Care este pentru dumneavoastră, în cifre relative, eh, re relațiile între eh, plafonul banilor publici și cel privat, prin care să se asigure că nu se privatizează numai riscurile. În al doilea rând, procentul Uh, finanțării publice, care vi se pare pragul obligatoriu pentru ca proiectul uh, să fie eficient și să fie atrase și fonduri private. Grazie, bine. La... Mulțumesc. Uh, îi voi da iar cu... Le voi da iar cuvântul vorbitorilor câte trei minute, începând cu domnul Bayer. I have about 10 questions here, so... Am vreo 10 întrebări. Răspund la fiecare în 10 secunde. Cum fac? Voi începe de la început și vă rog să, dacă aveți întrebări, mai vorbim după aceea. În primul rând, amploarea pieței. Între 95 și 2007 au existat 300 de, de proiecte finanțate prin obligațiuni. Finanțarea uh, corporatistă în obligațiuni este la nivelul miilor de miliarde. Piața este foarte mare și în sectorul infrastructurii s-au făcut multe tranzacții înainte de criză. O altă întrebare se referea... Nu mi-amintesc cine a pus-o. Se referea la operatorii și contrapartidelor de finanțare. Este rolul conceptului uh, de obligațiuni care este susținut și de Adrian's Wall. Acest, cu aceasta ne ocupăm. Nu există destulă experiență de partea investitorilor. pentru ca aceștia să ofere uh, pachete sigure și raportare adecvată. Și operatorii rețelelor sunt folosiți pentru aceste informații, pentru că ei trebuie să le ofere de fiecare dată când obțin finanțări de la bănci. O altă întrebare. Cine sunt investitorii? Pentru noi, uh, investitorii instituționali se referă la uh, administratorii de active, fondurile de pensii. Există un număr mare de, de companii de asigurări și de fonduri de pensii care investesc în aceste proiecte și o fac uh, prin fonduri, prin structuri de capital privat. Sunt obișnuiți să-și ia riscuri să investească în aceste proiecte, dar nu sunt obișnuiți să o facă sub formă de obligațiuni. Um, există astfel o instituție instituțională în luarea de riscuri la nivelul acestor uh, companii în proiectele despre care vorbim astăzi, dar uh, și în cadrul altor proiecte care nu sunt uh, cu parteneriat public-privat. O altă întrebare, dacă cred că proiectul va funcționa, este o întrebare bună întotdeauna. Am 33 de ani de experiență pe piața de obligațiuni, m-am implicat în mai multe sectoare de pe piață. Structurile de, de finanțare uh, cu care lucrează uh, Uniunea Europeană și Hadrian's Wall sunt structuri care și-au dovedit eficiența de-a lungul anilor și mă refer la mai multe sectoare uh, care se ocupă cu obligațiunile. Acestea sunt folosite de zeci de ani și nu am de ce să cred că uh, nu vor funcționa în cazul proiectelor de infrastructură. O altă întrebare, cum se calculează participarea și finanțarea de la uh, instituțiile private? În uh, sectorul PPP pe este vorba mai degrabă de acordul de concesiune și care sunt responsabilitățile guvernului odată ce primesc activele. Odată ce activele sunt primite de guvern și sunt date în folosință pentru următorii 30 de ani, se zice, există anumite condiții. În ceea ce privește raportul, eu nu gândesc așa în termen de, de raport uh, public-privat. Uh, Atunci când vorbim despre uh, parteneriatele public-private. Uh, se pare că atât a fost. un alt... Îmi cer scuze, dar mai avem după aceea o discuție și unele puncte vor fi preluate apoi. Domnule Holdren. Quick. Um... Mulțumesc, voi încerca să fiu succint. Două întrebări care sunt uh, interconectate. Unul se referă la noi infrastructuri pentru uh, forme noi de energie. Dacă acest aspect este luat în considerare de, uh, de noi, apoi dacă va exista susținere și pentru surse regenerabile și pentru combustibil fosil. Aici e vorba despre investiții în rețelele de infrastructură, infrastructură care leagă anumite părți ale Europei, dar și noi surse de uh, generare. Am uh, discutat uh, folosirea stimulentelor pentru ca uh, companiile să investească în rețele dar durează mai mult să folosești uh, surse regenerabile, să construiești infrastructură pentru surse regenerabile. De asemenea, este valabil și pentru rețelele inteligente. Avem uh, reacții bune, dar trebuie să, să răspândim și mai mult bunele practici avem acum și o uh, agenție europeană care poate să răspândească bunele uh, practici. Bineînțeles, este un lucru care este în progres. O altă întrebare referitoare la priorități. Dacă ești mai sus pe lista de priorități, nu înseamnă că ai șanse mai mari să obții finanțare. Dacă ești mai sus pe listă, înseamnă că acel proiect este mai urgent în ceea ce privește atingerea obiectivelor de, uh, energetice ale Europei. Cred că obținerea finanțării depinde și de uh, dacă proiectul este, se poate finanța autonom sau nu, dacă poate fi alcătuit un uh, pachet financiar care să facă proiectul viabil. Cred că există, din acest punct de vedere, Poate fi o legătură, dar nu înseamnă că neapărat că dacă ești mai sus pe lista de priorități, obții finanțare mai devreme. Un alt aspect, dacă finanțarea este destulă din partea Uniunii Europene, eu am o părere diferită. 9,1 miliarde de euro este o sumă folositoare, dar nu una Uh, mare în ceea ce privește investiția totală necesară. Trebuie să ne bazăm, ca și în trecut, și pe surse private de finanțare. Uh, companiile, atunci când investesc în rețele, primesc, piețe de, primesc bani de pe piețele de capital pentru a investi și pentru a simplifica proiectul, trebuie să uh, rezolvăm și problema riscurilor cu care se confruntă acestea. 9,1 miliarde de euro este o sumă pentru, persoane, pentru proiectele care pur și simplu nu pot fi finanțate altfel. Nu știu dacă această sumă este suficientă pentru acele proiecte și cred că nimeni nu știe. Trebuie să așteptăm și să vedem. Mă voi opri aici. Îmi pare rău. Grazie. Anch'io chiedo scusa, l'ultimo intervento. Mulțumesc, îmi cer și eu uh, scuze. Și ultimul vorbitor. Da, voi încerca să răspund la patru întrebări. Este, este uh, greu să răspund la toate întrebările. În ceea ce privește durata contractelor, era de uh, 5 ani, pentru parteneriatele de linie este vorba de 25 de ani, iar uh, cele, pentru ultimele proiecte 50 de ani. În ceea ce privește efectele de levier. Nu pot să răspund astăzi la întrebarea aceasta pentru că structura uh, grupului de proiecte uh, feroviare este una complexă și este nevoie de foarte mult uh, timp. Pentru un dosar de concesiune de un miliard de euro este nevoie de foarte multe consultări și de foarte mult timp. Nu trebuie să identificăm durata reală a procedurilor și să optimizăm calendarul. În ceea ce privește efectul de multiplicare, vreau să menționez doar două elemente. Parteneriate public-private pentru unele proiecte ne permit să avem patru linii de mare viteză în construcție în același timp. În Franța se construiesc una după alta liniile de mare viteză datorită parteneriatelor public-private. Avem o linie în care uh, noi ne ocupăm de, de lucrări și uh, trei linii prin parteneriate public-private. Liniile pe care le finanțăm prin participarea statului în uh, proporție de 85%. Apoi 15% finanțat uh, privat. Subvențiile publice nu reprezintă însă în unele cazuri decât 45%. În ceea ce privește rentabilitatea și atractivitatea, Există un, o serie de subiecte destul de delicate. Cred că trebuie să analizăm situațiile mai îndeaproape. Există situații în care există riscuri de construcție ce sunt suportate de uh, finanțarea privată. Într-un proiect ce durează șase ani și jumătate, există nu numai criteriul licitației, care este unul secundar. Uh, astăzi luăm în considerare prețul forfetar. Modul în care evoluează proiectul până la sfârșitul contractului. Apoi, întrebarea referitoare la partajarea riscului. Astăzi uh, credem că privatul și-a luat uh, o serie de riscuri importante. Așteptăm o optimizare în ceea ce privește concesiunea. Eu nu sunt inginer, dar uh, tehnica feroviară poate fi optimizată și apoi există și optimizare în ceea ce privește întreținerea. Este nevoie de mai multă experiență și trebuie să mai așteptăm. Apoi, uh, în concluzie, proasta derulare a unui parteneriat public-privat este analizată atunci când se compară uh, finanțarea publică și privată. Este un alt aspect ce trebuie luat în considerare. Grazie. Ci scusiamo per il ritardo. Passo immediatamente îmi cer scuze pentru întârziere. Voi da acum uh, cuvântul uh, președintelui Comisiei pentru Transport, care va prezida următoarea parte a uh, întâlnirii. Thank you very much. I don't know. Is everybody changing? Vă mulțumesc. Nu știu dacă vă schimbați și locurile. Vom pierde încă 5 minute așa. Ok, let's try and get started. Haideți să încercăm să încep, să încercăm să începem, să începem, mai avem mai puțin de 45 de minute, voi fi nemilos. Avem trei vorbitori, nu îi voi prezenta pentru că vom pierde așa două, două minute. Uh, trecem direct la domnul Cormac Murphy, uh, care îl uh, avem pe domnul de la Banca Europeană de Investiții, de la Directoratul pentru Operațiuni în Uniunea Europeană și în statele candidate. Domnule Murphy, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, bună dimineața! Voi vorbi în numele Băncii Europene de Investiții, ca urmare a prezentărilor anterioare uh, anumite suprapuneri, dar eh, din perspectiva Băncii Europene de Investiții. Eh, vă voi da câteva informații în legătură cu instrumentele de risc, instrumentele folosite de către BEI, eh, rolul finanțării și al parteneriatelor public-private pentru a asigura finanțarea pentru infrastructură prin debite și capital de risc. Excuse me? Sorry, it's changed. Okay. It's changed. Yeah. But it's, yeah, you connect. Okay, okay, excuse me. Sorry. Mr. Bayer in particular has Domnul Bayer în special a menționat câteva probleme care apar în finanțarea infrastructurilor publice, care reflectă o serie de factori care se reunesc în momentul actual. Un factor este capacitatea redusă a companiilor de asigurări, care aproape că au dispărut uh, ca urmare a uh, apariției asigurărilor pentru finanțarea infrastructurii publice. De asemenea, uh, datorită restructurărilor de pe piața bancară, și uh, faptul că reglement, regul, regulamentele europene afectează costul finanțării pe termen lung. Bineînțeles că după criza financiară apare și o restricție asupra bugetelor publice. Așadar, apare din nou o uh, necesitate majoră de finanțare. Uh, infrastructura este necesară, este coloana vertebrală a economiei europene, este esențială pentru piața unică vorbim despre un triliard ca investiții în următorii ani. Întrebarea este cum găsim bani pentru finanțarea acestei necesități de finanțare, cum introducem sectorul privat în ecuație și cum gestionăm problemele majore, cum ar fi îndatorarea publică pentru finanțarea infrastructurii pe termen lung. Operațiunile Băncii Europene de Investiții uh, datează de, 10, de 50 de ani. Uh, avem o categorie de finanțări pentru infrastructură. Am finanțat proiecte peste tot în Europa în ultimele decenii trecând de la o structură mai uh, tradițională la o structură condusă de guverne, ținând cont de noile piețe, inclusiv piața parteneriat public-privat. Avem o serie de operațiuni, inclusiv finanțare publică directă, uh, finanțare PPP, prin care uh, avem anumite companii în scop specific și în general concesionarul am introdus și alte instrumente de garantare a um, credit, a împrumuturilor pentru programele TNT pentru a face față provocărilor proiectelor PPP, în special tra- riscul de trafic. Avem așadar un tip de instrument care permite acoperirea riscurilor de trafic și ale riscurilor financiare asociate acordând susținere uh, proiectului. Am fost activ și în capitolul de risc, care face parte din, o, care reprezintă o parte importantă din finanțarea proiectelor PPP. Banca Europeană de Investiții a înregistrat o creștere a operațiunilor, în special la începutul crizei financiare, vedeți că în ultimii ani au avut loc reduceri, am ajuns la un nivel înalt, dar nu atât de înalt ca înainte. În schimb, finanțările au crescut conform necesităților. Ceea ce contează este implementarea proiectelor, uh, indiferent de criza financiară. Rețelele europene uh, de transport reprezintă un, o prioritate pentru noi. Vedeți uh, cum a crescut uh, nivelul de împrumut din partea BEI la începutul crizei financiare și că avem un segment PPP în creștere. Am început foarte cu, cu sume foarte mici la începutul anilor 90, în special pe piața Regatului Unit, însă după aceea sectorul s-a dezvoltat foarte mult într-o serie de alte state unde uh, se utilizează foarte mult piața PPP. Am menționat perioada de împrumuturi pe vremea crizei și, de asemenea, dezvoltarea de noi instrumente financiare, în special în contextul facilității conectarea Europei și uh, instrumentul de garantare a traficului, inițiativa, s-a lansat inițiativa obligațiunilor de proiect în fază pilot, uh, care trebuie să fie aprobată de către Consiliu și Parlament în următoarele luni, cu intenția de a avea un instrument complet pentru perioada de programare 2014-2020 uh, sub facilitatea conectarea Europei noi acordăm susținere tehnică pentru dezvoltatorii de infrastructuri, în special autoritățile publice, și de asemenea avem un centru european de expertiză PPP. Este foarte important în Europa să beneficiem de pe urma experienței dobândite până acum. Inițiativa obligațiunilor de proiect în sine este una care creează o datorie cu risc mai mare, dar uh, cu un rating mai mic. Astfel se crește calitatea activelor pentru deținătorii de uh, datorii extreme față de cei care dețin datorii cu rating mai mare și se creează astfel o ierarhie. Intenția este de a asista și de a încuraja finanțarea proiectelor de infrastructură publică de pe piețele de capital publice. De asemenea, se utilizează, se îndatorează publicul, uh, se, se utilizează un efect de pârghie al bugetului public pentru că uh, sumele sunt folosite pentru a solicita alte investiții. Rolul BEI are acest rol de pârghie pe lângă experiența sa în structurarea și finanțarea proiectelor și uh, evaluarea tehnică a acestora. Um, contribuția comunitară este fixă pe proiect, uh, BEI preia riscul rezidual, uh, există și contribuția plafonată a comunităților europene și există posibilitatea ca aceste fonduri să uh, vină înapoi și să fie utilizate pentru proiecte ulterioare. în ceea ce privește efectul de multiplicare din 230 de milioane alocate sub diverse bugete TNT, CIP, ne așteptăm ca cele 230 de milioane să permită BEI să susțină un instrument de împrumut de aproape 700 de milioane, deci un efect de pârghie de 3 ori mai mare, dacă adăugăm la uh, fondurile de, de risc și la nivelul de datorie, se ajunge la un efect de 20 de ori mai mare. Suma, bineînțeles, depinde de fiecare proiect. În ceea ce privește efectul de multiplicare, acesta va permite investitorilor, investitorilor privați să se implice în proiecte și să obțină un rating de credit care să devină atrăgător. În final, un alt element al activităților băncii se, se referă la fondurile de risc, eh, pe lângă debite, capitalul de risc, bineînțeles, de, reprezintă și el o parte foarte importantă din mixul de finanțare. Vă mulțumesc, domnule Murphy. Trecem direct la Jean-Henri Jean-Éric Paquet, director la Direcția Generală MOVE a Comisiei Europene. Aveți cuvântul. Uh, nu uh, sunt sigur că voi reuși să respect timpul de vorbire, dar voi încerca. Provocarea principală pentru Uniunea, Uniunea Europeană este să găsească modalități de a investi în creștere. Investiția în cele trei uh, Uh, industriei de rețele din facilitatea conectare Europei este o modalitate de, directă de a investi în creșterea europeană, pentru că aceste investiții susțin economia, societatea, îi dau uh, aspectul competitiv. Aceste investiții susțin agenda de durabilitate, susțin uh, componenta de schimbare climatică și eficiență și susțin industriile din rețele care sunt industrii de prim rang mondial prin inovare și infrastructură pentru a-și menține pozițiile competitive. Pentru că vorbim aici și despre inovare și politică industrială sumele care vor fi necesare în următorii 10-20 de ani uh, reprezintă o provocare extraordinară. SEF este această contribuție, nu este singurul răspuns, dar sperăm că această aceste investiții vor putea fi susținute. Investițiile vor veni din partea industriei, vor veni de pe piețele de capital, după cum am auzit, vor veni și din partea băncilor, în special Banca Europeană de Investiții, însă vor veni din surse, din surse publice, naționale sau euro- europene. Provocarea în facilitatea Conectarea Europei este de a lua aceste investiții și de a le focaliza pe dimensiunea critic europeană a acestor industrii. Pentru a vedea care este plus valoarea europeană, cred că avem nevoie de trei dimensiuni complementare. În primul rând, un cadru de planificare al politicilor europene. În al doilea rând, uh, trebuie identificate proiectele cu plus valoare europeană și în al treilea rând, cum se poate combina mai bine finanțarea pentru proiecte. Cred că în cadrul politici și planificare s-au propus uh, linii directoare în domeniul uh, IT, transport și energie, linii care identifică în toate cele trei cazuri dimensiunea comunitară a industriilor și propun tuturor actorilor implicați, bineînțeles începând cu statele membre, dar și actorilor din industrie la nivel regional, atât cei care folosesc cât și cei care formează infrastructura să implementeze rețelele principale europene în IT, transport și energie. În pachetul CEF există angajamentul tuturor acești, acestor actori la nivelul planificării și al politicilor. Avem nevoie și de proiecte mai bune, trebuie să avem noi priorități care au fost identificate de comisie în facilitatea conectare Europei, în analiza făcută a acesteia, priorități cheie pentru toate pentru cele trei sectoare care vor contribui la investițiile în rețe, industriile de rețea și care vor permite ca în urmă, următorii șapte ani și pe termen mai lung să se dezvolte partea lipsă a rețelelor de bază în cele trei sectoare. Avem nevoie de proiecte mai bune prin găsirea sinergiilor între proiecte și între sectoare și o provocare majoră în CF va fi identificarea proiectelor care sunt transversale în domeniul IT, energie și transport și aceasta a fost o caracteristică pe care o căutăm în proiecte se prevăd și o serie de instrumente pentru a ne asigura că putem sincroniza și pregăti mai bine investițiile în toate statele membre. Unele proiecte sunt care sunt pe bază regională nu au același impact, de exemplu, în domeniul transportului avem ideea coridoarelor unde uh, gestionarii de rețea de energie pot să se implice pentru a integra și sincroniza rețelele. Lucrăm mult în pregătirea proiectelor. Am auzit acest lucru de la autoritățile de reglementare din domeniul energetic, de la Banca Europeană de Investiții, de la, energi- de la instituțiile executive. Toate aceste instituții se vor angaja în proiecte, pentru că atunci când CEF va fi gata, vom putea să avem o listă eficientă de proiecte pentru a implementa cadrul politic. Avem nevoie de o finanțare mai bună. Pe partea de finanțare, colegii mei s-au exprimat mult mai în detaliu și cu experiență mai directă decât mine, însă trebuie să subliniez că partea de finanțare va fi una foarte importantă în pachetele de investiții, în special în domeniul informatic și al energiei, dar și în transport. Munca pe proiecte între acum și 2014 va ține de cei implicați în sectorul privat și pe piețele de capital pentru a crea premisa implicării capitalurilor în proiecte. CEF susține aceste inițiative printr-un mecanism de împărtășire de împărțirea riscului din care face parte și proiectul, faimosul proiect al obliga- obligațiunilor de proiect care ar trebui să fie adoptat de Parlament în, în această vară. Avem și instrumente de risc și avem un precursor care este fondul Margarit pentru eficiență energetică și pentru transport. CF prezintă un cadru pentru aceste mecanisme de împărțire a riscului, însă este în final responsabilitatea responsabililor de proiect și a instituțiilor implicate să utilizeze aceste facilități în mod optim. Am dobândit uh, o foarte multă experiență, am avut exemple de succes, uh, experiențe mai puțin favorabile în domeniul transportului avem proiectul Eurozone, uh, centura Feben, um, rețeaua de transport din Bordeaux, care ne arată că și transportul poate să fie bine finanțat prin finanțări private și se pot utiliza piețele de capital. CF însă privește, privește și finanțările publice europene și când Comisia a pregătit această propunere, am uh, discutat foarte mult pentru a vedea care părți ale investițiilor pot să fie private și unde avem nevoie în continuare de susținere publică. Am discutat și mai mult pentru a vedea de unde ar trebui să vină susținerea când finanțarea comunitară avea reprezenta o valoare adăugată clară. europeni, pentru că finanțarea comunitară trebuie să fie direcționată către priorități europene. Avem proiectul Orizont 2020, un program de cercetare și de dezvoltare și diverse politici regionale care vor fi disponibile în cele trei sectoare și industrii provocarea, domnule președinte, va fi să lucrăm pe aceste proiecte, să le unim, să folos, punem în comun finanțarea. Uh, exemplul Tur Bordeaux ne arată că se poate face acest lucru și, bineînțeles, că mai există și multe exemple în, moment, în domeniul tehnologiilor de comunicare și în domeniul energiei. În ceea ce privește suma, suma de 50 de miliarde propusă de comisie, aceasta corespunde cu lista de proiecte din anexă, domnule președinte, însă reprezintă un minim cu aceste 50 de miliarde. Dacă proiectele sunt bine pregătite, Uniunea Europeană ar putea să își aducă o contribuție majoră la investițiile în aceste industrii de rețea. Însă este un minim și sper că vom putea convinge Parlamentul și Consiliul European să uh, pună la dispoziția CF uh, acest, această sumă. Vă mulțumesc. Urmează Roland Dol, vicepreședinte la Deutsche Telekom. Sunt la fel de nemilos cu sectorul privat ca și cu sectorul public, așadar vă rog 10 minute maxim. Parlament. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membrii Parlamentului, mă bucur că sunt uh, prezent la această audiere a Parlamentului, reprezentând uh, sectorul privat și o părerea noastră privind Interconnecting Europe, Connecting Europe și vreau să vă spun de la bun început că noi susținem aceste inițiative. Dacă vă uitați eh, la țintele conținute în Agenda Digitală 2020, este clar că e vorba de investiții substanțiale în ce privește banda largă și o acoperire 100% cu bandă de 30 de megabiți pentru toată populația, să avem 50% în ce privește um, 100, 100 de megabits pe secundă. În orice caz, sunt lucruri ambițioase și nu le putem face noi singuri, de aceea avem nevoie de finanțare publică pentru a susține aceste inițiative, pentru că există și domenii mai puțin profitabile, e deci nevoie deci de aceste capitale, capitaluri. Uh, mai sunt și lucruri și uh, lacune de acoperit. În orice caz, două lucruri sunt importante în această inițiativă pe care noi le susținem. Pe de o parte, e vorba de consolidarea creditării, uh, e vorba de împărțirea riscurilor, partajarea riscurilor și deci credite pe piața privată și al doilea element se referă la granturi, unde putem să trimitem bani uh, pentru proiecte mai puțin profitabile și, și noi suntem nerăbdători ca toate aceste lucruri să ducă la îndeplinirea agendei digitale 2020. S-a pus întrebarea dacă există suficienți bani, e vorba de sume imense care sunt necesare. Cei 50 de miliarde nu sunt decât o parte foarte mică să nu uităm că avem uh, agenda digitală plus fonduri structurale plus CEF. Poate în aceste condiții, combinând aceste surse, putem să ajungem la rezultate. De ce este o investiție bună? Anumite studii uh, au arătat în Germania niște rezultate care se pot aplica, cred, și la piața europeană. Puteți să vedeți că uh, investițiile au fost uh, destul de semnificative, 35,9 miliarde uh, între 2010-2020 care se preconizează pentru că vedeți că este așadar o investiție bună, profitabilă, deoarece există o creștere substanțială a PIB-ului și efectele macroeconomice sunt mult mai mari decât investițiile clasice. Dacă vă uitați și la, dacă mai adăugăm și impozitul pe venit aici, se consideră 39 de miliarde care ar putea să provină de acolo, uh, și care ar putea să fie apoi reinvestiți, atunci vedeți cât de profitabilă este această acțiune. Însă, pentru noi, investitorii, problema este că sunt factori externi și nu îi putem internaliza. Și noi putem să incorporăm aceste previziuni în planul nostru de afaceri, însă ă, efectele externe, externalitățile sunt mult mai mari în, în astfel de circunstanțe și de aceea trebuie să avem și sprijinul autorităților publice pentru ca să existe și o finanțare publică aici. Iată, pe această planșă putem să ilustrăm în cazul rețelelor de comunicare. Ehm, trebuie să subliniem lucrurile că, și anume că aceste rețele sunt eh, neutre și pentru a introduce fibra fibra FTTH și FTTN, uh, e nevoie de un upgrade tehnic. Ne gândim la mai multe joint ventures, dar și la parteneriate public-privat. Deutsche Telekom în Germania deja s-a asociat cu autoritățile locale pentru astfel de investiții comune, public-privat, pentru a asigura în aceste comunități infrastructuri de bază. Există tot felul de uh, oportunități și tocmai aici Interconnecting Europe poate să uh, aducă noi oportunități pentru aceste comunități și investițiile aferente, însă cine garantează investițiile? Știți bine că uh, operatorii mari deja își asumă o serie mare de, de riscuri pe de altă parte, în vremurile de, pe care le, trec, le, le traversăm, e greu să le mai cerem să mai își asume încă și mai multe riscuri. De aceea trebuie cumva ca acest risc să fie cumva împărțit, partajat. Și atunci, în acest caz, capitalul de risc și alte instrumente financiare ar putea să intervină aici și asta ar permite și investitorilor să se implice și mai mult, să investească și mai mult putem să combinăm mai multe tehnologii și folos să folosim aceste oportunități pentru a extinde acoperirea cât mai mult cu aceste uh, rețele de nouă generație, însă acest lucru nu poate să fie rezolvat în totalitate de sectorul privat, pentru că trebuie să intervină și banii publici prin acele parteneriate. E nevoie, deci, o, de un echilibru optim între partea de uh, colectare de fonduri privată și investiții private și partea de uh, ajutoare de la stat sau subvenții. În sfârșit, în ce privește propunerea Comisiei și CEF, eu cred că această nouă facilitate nu trebuie să fie o uh, să fie ceva mult prea greoi pe umerii operatorilor, din potrivă trebuie să-i ajute și în ceea ce privește profitabilitatea, noi înțelegem că aceasta este variabilă. Pe de altă parte, noi nu suntem de acord cu analiza comisiei care implică, care propune o sumă sau un prag unitar, pentru că trebuie să vedem de la caz la caz. Ar fi bine să aducem aici atât domenii profitabile cât și neprofitabile într-un fel de mix și flexibilitatea trebuie să fie cea care uh, să ne ghideze pentru că, în orice caz, obiectivul final este o acoperire și o desfășurare a acestei fibre cât mai mult posibil, pe un cât mai mare teritoriu posibil. În sfârșit, Uh, accesarea fondurilor, este bine ca aceasta să fie făcută cât mai ușor posibil și ar fi bine ca să existe priorități, proiecte prioritare care să evidențieze um, infrastructurile, într-adevăr, necesare. De asemenea, să vedem ce se poate face și în cazul achizițiilor publice și ale procedurilor și apoi să maximizăm aceste, uh, aceste proiecte pentru ca ele, într-adevăr, să aibă un impact cât mai mare asupra PIB-ului sau asupra economiei verzi sau a economiei inteligente, de asemenea aplicați în domeniul uh, sănătății e-sănătate, e-sănătate și precum și alte proiecte similare. Din punct de vedere procedural și practic, este important ca lucrurile să se ușoare cât mai transparent posibil, certitudine juridică, cât mai puțină birocrație când vine vorba de accesarea uh, proiectelor, uh, fondurilor, în ceea ce privește instrumentele financiare, în ceea ce privește uh, rolul și uh, modul în care atât entitățile publice cât și cele private pot să uh, se implice. De asemenea, e nevoie de linii orientative în, continu în continuare care să poată să ajute și sperăm că Comisia va veni și cu și mai multe amănunte practice în acest sens. Comisia, uh, într-adevăr, își dorește acest lucru și se vede asta și din propunerea sa. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Dol. Am câștigat un minut <laughs> datorită dumneavoastră și încă 11 minute mai avem pentru a concluziona, domnilor, doamnelor raportori, dacă aveți ceva de spus, câte un minut pentru fiecare. Un minut și atât, nimic mai mult, dacă nu vă tai microfonul, să știți. Domnul Riche, doamna Valan și doamna Ayala. Domnule Riche? Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, am văzut că toată lumea a înțeles că e, e important ca să transformăm un, transformăm un produs nu prea apetisant și atractiv într-un produs demn de a fi cumpărat. Deci sunt oportunități și ocazii pe plan european, valoarea adăugată europeană, asta este partea politică și europeană. Și mai sunt și criterii de financiare, performanță, robustețe, profitabilitate. Ce credeți? Comisia și BEI, în ce măsură e nevoie de o structură mixtă, o entitate mixtă, dar și destul de stabilă, care poate să reunească aceste criterii politice pe de o parte și cele financiare pe de altă parte, în interesul public. Mulțumesc! Mulțumesc! Ați început foarte bine, doamna Vălean. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentările pe care le-am ascultat. Am o întrebare pentru reprezentantul Comisiei. Avem deja lista de proiecte? Și Așteptăm doar dezbaterea Parlamentului pentru ca ea să devină publică, da sau nu? Mulțumesc. Foarte bine, doamnă Volan, doamnă Ayala. Mulțumesc foarte mult. Domnule Murphy. Domnule Murphy. Domnul Bayer a vorbit despre ce s-a întâmplat înainte de criză, deci în anul 2007. Acum suntem în plină criză și atunci care este capacitatea pieței, a fondurilor de pensii, a firmelor de asigurare, ce capacitate au ele, ce putem să facem în acest sens. Apoi, guvernanța și valoarea adăugată a CEF. Cum putem să îmbunătățim eficiența finanțării? Care ar fi cele mai bune instrumente de gestionare? agenții, agențiile uh, rețelelor. Mulțumesc acum uh, și celuilalt uh, reprezentant. Vă mulțumesc pentru cele spuse, însă vă gândiți la sinergii între telecom, energie și transporturi? Până acum încă nu le-am văzut aceste deziderate. Domnul Debarca, un minut, vă rog. Vă rog, disciplina, spune domnul Simpson. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trei întrebări. În primul rând, acel efect de crowding out, adică în ce măsură uh, putem să înlăturăm riscul de a nu uh, avea uh, niște măsuri contraproductive. Acum câteva zile, am aflat că va exista un rating pentru acele proiecte, că există o listă, cum se vor hotărâ lucrurile. Apoi, în ce privește transportul și rețelele de telecomunicații, ați vorbit despre neutralitatea acestora, dar cum putem să ne asigurăm că aceste lucruri sunt într-adevăr luate în considerare în ultima instanță? Mulțumesc, domnule Kramer, aveți un minut? Nu? doamna Lichtenberg. Iar. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vreau să adresez o întrebare reprezentantului BEI. Care este proporția actuală de căi ferate și drumuri și căi uh, fluviale interne? Asta mă refer la uh, în materie de finanțare. Cine primește cei mai mulți bani, deci? ce privește căile rutiere, vorbim aici despre proiecte uh, pe termen care se vor desfășura în curând, ce costuri sunt uh, preconizate, avem aici un sector aparte. Și cum poate mediul înconjurător să fie mai bine luat în calcul în acest tip de proiect? Mulțumesc! Mulțumesc și o întrebare pentru Bei. Cum se va garanta riscul și pe ce perioadă de către BEI? Cum poate BEI să intervină așa cum trebuie dacă nu avem date privitoare la proiectele uh, vizate? Ca și Uh, investitor. În ce măsură putem să ne bazăm pe această, uh, acest risc uh, preluat de BI? Ce putem să spunem ca investitor dacă vrem să investim într-un proiect uh, auto uh, rutier, auto, autostrăzi? Despre ce e vorba? În ce măsură se pun noi taxe de drumuri eventual? Pe autostrăzi? Mulțumesc! Ne-ați spus că investitorii au nevoie de proiecte mai bune. Eu am crezut că de vreo 15 ani încoace lucrăm numai pe proiecte bune sau suficient de bune, problema fiind finanțarea. Vreau să vă întreb ce credeți în ultimă măsură, în ce, în ce măsură aceste proiecte sunt bune sau mai puțin bune, chiar mediocre și proaste. Sunt puțin uimit de uh, Uh, această caracterizare pe care o faceți. Spuneți o listă de proiecte bune. Și în sfârșit, pentru reprezentantul BI, ce poate face Parlamentul European pentru a spori capacitatea de intervenție uh, a BEI, capacitatea de creditare, care ea este destul de uh, limitată, având în vedere că cei 50 de miliarde de la Comisie par chiar modești în ce măsură și capacitatea BEI poate să fie cumva extinsă? Doamna Meissner, vă mulțumesc. Proiectele pilot sunt foarte importante și în cadrul CEF statele membre, în acest cadru, statele membre nu prea le văd cu ochi buni. Sunt sceptice în ce privește rolul BEI, toată lumea e de acord, e nevoie de un cadru, însă puteți să vă puneți de acord cu Comisia în ce măsură puteți, într-adevăr, să convingeți statele membre că anumite proiecte sunt cele bune și acelea trebuie să fie finanțate. În acest sens, ați contactat deja investitori potențial, Domnule Kramer, un minut. Da. Uh tot felul de proiecte mari uh, pentru firme, pentru bănci, căi ferate și așa mai departe. Foarte bine, însă gândiți-vă ce se întâmplă cu, la, într-un oraș cum este Hamburgul. O investiție privată își face apariția și dintr-o dată lucrurile nu mai merg așa cum trebuie pentru că dacă este să comparăm Hamburg cu Nuremberg sau uh, Iena sau Leipzig, situația este foarte diferită. De multe ori aceste investiții par să coste mult mai mult în alte părți din cauza unor cau- cauze, cum ar fi tunelurile, etc. Bun, vreau să vă întreb, până unde se poate merge cu aceste costuri fixe? Cum pot fi ele plafonate, de exemplu? nu se poate face nimic dacă nu există o garanție. De exemplu, tunelurile nu aduc multe locuri de muncă până la urmă. Domnul Cancean, foarte pe scurt. Domnule Pache, dacă este să ne menținem în cadrul CEF, acești 80% de, de granturi, împrumuturi, aici nu mai vorbim despre efect de multiplicare dar dacă mergem dincolo de acest cadru, am putea să ne gândim la alte posibilități, pentru că dacă nu, nu avansăm deloc în ceea ce ne propun. Foarte bine spune domnul președinte, mă bucur dacă ați, putea să vă mențineți uh, și în continuare în aceste limite. Mai avem 5-6 minute. Următorii uh, următoarele răspunsuri vor fi de până la două minute. Dacă nu primiți satisfacție, aveți posibilitatea de e-mail-uri, etc. Domnule Murphy. Uh, Mulțumesc pentru întrebări. Voi încerca să răspund cât mai, la cât mai multe. Criteriile bancare, criterii de finanțare sunt uh, analizate cele care îndeplinesc criteriile ecologice și care sunt în concordanță cu prioritățile naționale și cele ale Uniunii Europene. Efectul de crowding out. Credem că există o nevoie importantă de finanțare și BEI poate juca un rol, dar și alți actori pot juca roluri. Și inițiativa Project Bond este un mecanism uh, care poate crește uh, proporția altor finanțatori. Proiectele pilot și ratingul, uh, în realitate, se dau uh, ratinguri pe proiectele individuale pe baza caracteristicile uh, lor. Se iau în considerare și uh, inițiativa Project Bond în ceea ce privește abordarea generală a instrumentului de datorie. Se stabilește un cadru Apoi, în ceea ce privește criteriile ecologice și um, întreținerea, noi căutăm un uh, plan clar în ceea ce privește uh, întreținerea. Nu are rost să investim în proiecte care se deteriorează prea repede. În ceea ce privește garanția de risc pentru obligațiuni, da, există un proces de aprobare Mecanismul uh, are rol de mitigare a riscului. Este un instrument important uh, și credem că va fi foarte eficient. Cum, dacă poate, se, se poate ca um, importanța BEI să crească, există instrumente combinante, combinate între BEI și uh, Comisia Europeană și putem să stabilim uh, priorități în continuare. Vă mulțumesc. Domnul Pachet, două minute. We need better Cred că avem nevoie de proiecte mai bune, de proiecte care să răspundă nevoilor reale ale transportatorilor și nevoilor de trafic. Avem nevoie care să atragă de proiecte care să atragă finanțare privată și publică. Și această facilitate va încerca să abordeze această problemă. Ne vom asigura că suntem uh, profesionali și că uh, ajutăm la pregătirea proiectelor și că selectăm bine proiectele pentru finanțare însă agenția este un instrument, Comisia va rămâne un actor important și alte instituții se vor implica în uh, proiecte și în stabilirea de coridoare, spre exemplu, și Banca de Investiții va contribui la pregătirea proiectelor și la, la modul în care Um, abordăm atât aspectul pregătirii proiectelor cu cea mai mare valoare adăugată în ceea ce privește rețeaua esențială a Uniunii Europene, să atragem uh, finanțare unde este cea mai mare nevoie. Banca Europeană de Investiții și alți actori pot apoi să participe de asemenea cu finanțare. Doamnă Valean, avem o listă de proiecte, o listă detaliată uh, în anexa 1 și o listă a proiectelor în uh, IT și în energie, dar uh, lucrările sunt încă în desfășurare și nu cred că este timp pentru ca și colegii de la cele două servicii să intervină, dar actorii implicați și Parlamentul European le pot dezvolta în continuare. Unele proiecte necesită însă finanțare mai mare decât altele, dar toate sunt eligibile. Mulțumesc, domnule Dol, încă două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mi s-a pus o întrebare în ceea ce privește sinergiile cu uh, energia și traficul, dar și alte uh, servicii. În acest uh, context, până la 80% din investiții pentru rețea s-au făcut în uh, lucrări civile. În ceea ce privește costurile de investiții, o treime din investiție a fost acoperit. Am, uh, avem deja o experiență în Germania în ceea ce privește cooperarea cu autoritățile locale, comunitățile locale dacă putem să folosim uh, lucrările existente, se reduc costurile creierii rețelelor și astfel se crește uh, profitabilitatea zonei pentru investitori, se poate extinde și uh, acoperirea rețelelor pentru viitor. Este un aspect important pentru noi și trebuie să coordonăm uh, cu alte utilități, să folosim la maximum rețelele existente, dar să avem și o vedere de ansamblu transparentă a ceea ce poate fi folosit în alte sectoare. Există deja rețele existente la fața locului um, și și trebuie să analizăm ce poate fi folosit în continuare pentru a scădea costurile uh, mobilizării și pentru a scădea și folosirea fondurilor publice. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Dol, le mulțumesc uh, membrilor și vorbitorilor din a doua parte a reuniunii pentru că m-au ajutat să respect uh, o oarecare ordine Acum uh, îi dau din nou cuvântul doamnei președinte. Grazie, președinte. Grazie per... Mulțumesc, domnule președinte, domnule Simpson, domnule președinte al Comisiei pentru Transport. Vă mulțumesc pentru participare, le mulțumesc uh, interpreților. Uh, Comisia ITRE se va reuni din nou la ora 3.